Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten von Bună dimineața, reluăm activitatea noastră și cu votul bugetului Comisiei. Suntem suficienți în fiecare grup sau să mai așteptăm puțin? Nu spune nimeni nimic, dar bineînțeles absenții nu se pot exprima. Doresc doar să spun că după Um, decizia privind descărcarea de gestiune pentru comisie, trecem direct la punctul 8 și apoi la rezoluție. Deci nu vom vota separat pentru agențiile executive. Deci acum trecem la decizia de descărcare de gestiune, dar mai întâi haideți un vot de probă electronic. Wir haben 24 Karten und 20 Mitglieder haben abgestimmt. Avem 28 de cadrul de vot au votat 22 de colegi. Douăzeci trei, douăzeci și patru de, de caduri înserate Um, Acum avem 27 uh, de carduri de vot introduse în aparat. Deci sistemul funcționează. Doamna Larcender. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Dar fiind că avem multe amendamente și e destul de complicat, am putea vota de fiecare dată electronic pentru a ne asigura de rezultat. Cred că e important. De tener que comprobar cada vez, pues simplemente votar Deci decât să trebuiască să verificăm ulterior, mai bine să votăm din start electronic. Es gibt natürlich Abstimmungen, wo die Mehrheitsverhältnisse eindeutig sind. Într-adevăr, la anumite voturi, uh, Rezultatul este foarte clar, da, clar. Eu aș prefera să renunț la asta pentru că durează mult prea mult, mult mai mult decât votul cu ridicare de mână. Dar dacă vă tot aveți vreun dubiu, vă rog să-mi faceți semn și vom verifica prin vot electronic. Pentru că ieri um, rezultatele au arătat că acest sistem funcționează bine, dar eu totuși prefer votul prin ridicare de mână și să limităm uh, voturile electronice la în cazurile în care e nevoie de verificare. Deci descărcarea de gestiune pentru Comisia Europeană, vot electronic, vă rog. Die haben alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Ați votat. 21 de voturi pentru, 5 împotrivă. Așa uita cineva uh, cardul de vot. Trecem direct la punctul 8. Să deschizi votul. S-a închis votul. Rezultatul este exact același. Mulțumesc. Trecem mai departe la rezoluție. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Pentru, Nu. Verificăm prin vot electronic amendamentul 34. Geschlossen? Ja. Ja. Wirst, genau. S-a închis votul. Nu. E prea târziu, spune doamna Gresle. Îmi pare rău, ați sosit prea târziu. Amendamentul 35. cine pentru? Verificăm. Vot electronic, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Veste fiu? 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 a fost retras, 37 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 37 și 40 identice, 41 și 42, 41 eh, a fost retras, 42 și 43 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, se resping. 44 a fost retras, 45 și 46 sunt identice. Pentru. Uh, votăm electronic. Deci, amendamentele 44 și 45, vot electronic, vă rog. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 47. A fost retras. 48 și 49, cine pentru? Împotrivă abțineri respinse, 50 a fost retras, 51 și 52 pentru, împotrivă, abțineri respinse, uh, cu aceeași majoritate, 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 54 pentru, împotrivă, abțineri respinse, 55 pentru, împotrivă, abțineri. Respinsă 56 a fost retras 57 cu amendament oral. Aveți obiecții împotriva acestui amendament oral? O intervenție fără microfon din sală. Este fiu. Deci cine pentru? Vom verifica prin vot electronic. Deci amendamentul 57 fără amendament oral. Pentru. S-a închis votul. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins 59 pentru. Împotrivă. Aș dori să verificăm prin vot electronic. Am impresia că e respins, dar nu suntem siguri. S-a închis votul. Da, respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 62 retras. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă cu un amendament oral. Îmi pare rău, dar n au fost obiecții. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și uh, verificăm votul pentru 66. S-a închis votul. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70. Uh, devine caduc. Nu. Nu, am greșit, spune doamna președinte. Dagegen. 70 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 69 pentru, Da, bun, devine caduc într-adevăr. 71 pentru. împotriva. Abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 72 uh, pentru. împotrivă, abțineri se respinge. 73 pentru. împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru. împotrivă. Verificare uh, pentru 74. Uh, deci vot electronic de verificare la amendamentul 74. S-a închis votul. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 uh, pentru. Putem verifica. S-a închis votul. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Comendamentul oral. Aveți obiecții? Nu? Atunci votăm cu amendamentul oral Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 80. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 80. Verificăm. Deci văd de verificare pentru amendamentul 80. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Nu, trebuie să verificăm. Deci văd de verificare pentru 84. Se adoptă. 86. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85 devine caduc. 87 cu un amendament oral. Aveți obiecții? cine pentru? împotriva, abținerii se adoptă, 88 pentru, împotriva, abținerii se respinge, 89 cu amendament oral. Aveți obiecții? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge, Vot de verificare, vot electronic pentru 91. Nu funcționează? Vă așteptăm, nu-i nicio problemă. S-a închis votul. Se respinge. 93. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Vot de verificare pentru amendamentul 93. Cred că se adoptă. S-a închis votul. 94. Pentru. Împotriva. Nu se adoptă. Nu a fost adoptat. Bun, îmi cer scuze. Uh, amendamentul 94, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 95, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 97 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 98 pentru?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 abțineri, se respinge. 108 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 111 a fost retras, 112 pentru, împotriva abțineri, se respinge 110 cu amendament oral, dacă nu sunt obiecții, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri am impresia că se respinge. Putem verifica. S-a închis votul. Nu prea multe voturi de la PPE. Bun, acum e bine. S-a închis votul și se respinge. 116 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 117 cu amendament oral. Dacă nu aveți obiecții. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 118. Devine caduc. 119. Împotriva, abține, pentru împotriva abțineri se respinge, 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 121 pentru, nu, 121 devine caduc, mă scuzați, 123 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm acest vot, deci vot electronic pentru 123. S-a închis votul. Se respinge. 124 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. 125 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Verificare. Vă rog pentru 126. S-a închis votul electronic, se respinge. 127 a fost retras, 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 130 a fost retras, 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă. Verificăm. 132. S-a închis votul de verificare. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 a fost retras, 143. Trecem la 144 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150. Pentru. Nu. Trebuie să verificăm. 150, vot electronic. S-a închis votul. Nu se respinge. 149 a fost retras, 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Nu. E nevoie de verificare. pot electronic pentru 154. S-a închis votul. Se respinge. 153 a fost retras, 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 157 a fost retras, 158 pentru, împotriva, abțineri,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 167 pentru. Putem face un vot electronic de verificare la 167. S-a închis votul. Se respinge. 168 a fost retras, 169 și 170 pentru, împotrivă, abțineri. Și aici trebuie să verificăm. 169 și 170. S-a închis votul. Se respinge. 171 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă cu un amendament oral. Nu sunt obiecții. Se adoptă 100. 72 uh, pentru împotriva abțineri se respinge, 173 pentru împotriva abțineri se respinge, 160 și 174 pentru împotriva abțineri se respinge, 175 pentru Doriți să verificăm votul la 174? Bine. S-a închis votul. Se respinge. 175 pentru, potrivă, abțineri, se respinge, 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 178 pentru, vot electronic de verificare la 178, A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 179 pentru. Împotriva. Abține. Se adoptă. 180 pentru. Nu, îmi cer scuză. 180 devine caduc. 181 pentru. Împotriva. Abține. Se adoptă. 182 a fost retras. 183 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 186 pentru împotriva abțineri. Respins 185 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 187 pentru împotriva. Verificăm electronic. 187 vot electronic. Am alle abgestimmt. Die votat cu toții. S-a închis votul. Se adoptă. 188 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Respins. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190 pentru. Împotrivă. 193 pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost respins. Verificăm electronic. Votul s-a închis. 194 pentru, împotrivă, respins, 195 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respinsă, însă verificăm electronic partea a doua la 197 am alle abgestimmt? Votat toată lumea. Respinsă. 198. Retras. 199 și 200 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 201 și 202 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 203 cu amendament oral. Aveți obiecții față de acesta? Nu? Atunci împreună. Pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 203. Da. Against, against the oral amendment, a good as well. Există o obiecție la acest amendament oral, prin urmare va trebui să votăm amendament oral pentru, potrivă, Abțineri, respins. Dos împotrivă. Abțineri, respins. 204 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? 204, eu credeam că era clar adoptat. Să verificăm prin vot electronic. 204. Să deschizi votul. Se încheie votul. Se adoptă, clar. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 207 pentru, cu amendament oral, Ridică cineva obiecții la acesta? Nu. Atunci vot împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 208. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 pentru, împotrivă, Respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 214. Cred că e o adăugire la aliniat. Se acceptă ca adăugire, dar nu ca înlocuire. Pentru. Cine este pentru adendum? atunci adoptă. Înlocuirea se respinge. 215 retras, 216 pentru, potrivă, abțineri, respins. 217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 220 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 221. Cu amendament oral. Are cineva obiecții față de acesta? Nu. Votăm pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru. Haideți să verificăm electronic. 225. S-a închis votul. Respins. șase pentru, împotrivă, abțineri, Respins 227 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 228 cu amendament oral. Are ceva obiecții față de acesta? Nu. Pentru, împotrivă, va trebui să verificăm 228 cu amendament oral. S-a închis votul. Respins. 229 e retras. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 retras. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 234. S-a închis votul. Respins. 235 retras, 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 retras, 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă 243 retras, 242 pentru, e caduc, 245. Trebuie să scriu eu. 245. 244 wurde angenommen, deswegen fallen. Deci celelalte două sunt caduce. 245 împotrivă, pentru, se adoptă. 246 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 247 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 248 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 251 pentru, împotriva abțineri se adoptă, respins. 250 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 252. Die Abstimmung ist beendet. Închis votul. Respins. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 257 retras, 258 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost respins să verificăm electronic. 258. S-a încheiat verificarea, respins. 259. 260, 261 și 262 sunt identice, 259 a fost retras. Supunem restul la vot pentru, împotriva, abțineri, respinse. Vreți să verificăm și 260, 261 și 62? Electronic. Verificăm. Ați votat cu toții? S-a abgelehnt. 263 dafür. S-a adoptat 250, 263, mă scuzați, pentru împotriva abțineri respins, 265 pentru împotriva abțineri S-a adoptat. 264 e caduc, 266 a fost retras, 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abține, respins, 272 și 273, 273 a fost retras, 272 pentru, împotriva, abține, respins, 274 pentru, împotrivă, abține, respins, 275 pentru, împotriva, abține, se adoptă, 276 pentru, potriva abțineri se adoptă, 277 și 278 pentru, împotriva abțineri se adoptă, respinse, mă scuzați, 279 retras, 280 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 281 pe, retras, 282 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Verificăm electronic 282. Mulțumesc, s-a încheiat verificarea. 283 e caduc, 284 ca amendament oral, are cineva obiecții? Nu, atunci le votăm împreună. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 286 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 287 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 288 pentru, verificăm 288. S-a încheiat votul de verificare. Respins. 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cu aceeași verificare, 290 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 291, retras 292. Pentru, împotrivă, nu pot să-mi dau seama. Cred că a fost respins, însă verificăm electronic. 292. Greu de spus. N-a venit încă toată lumea? S-a încheiat verificarea, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 294 pentru, împotrivă. Nu pot să-mi dau seama. Cred că a fost respins, însă vom verifica 294. Se cheie votul. Respins. cinci pentru, împotrivă, Abține, respins, 296, două părți, prima parte, pentru, potrivă abțineri, respins, cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri, respins se adoptă 298 pentru, împotriva, abțineri, respins, 299 pentru, retras, 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 301 pentru, împotriva, abțineri, respins, 302 pentru, împotriva, abțineri, respins, 304, retras, 303, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 305 pentru, împotrivă, verificăm electronic, 305. Dafür oder dagegen. Am alle abgestimmt? Ja. Ați votat cu toții? S-a închis votul? Respins. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pe, e caduc. 311 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă 300. Vreți să verificăm 211? Bine. Am alle abgestimmt? Dann ist der Check beendet. S-a încheiat votul de verificare, se adoptă așa. 312 e caduc, urmează 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 313 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 retras. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 caduc, 319 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 321 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 320 <clears throat> pentru împotrivă. abțineri se adoptă, 322 pentru împotrivă. abțineri se respinge, 323 pentru împotrivă. abțineri se adoptă, 324 pentru Împotrivă, abțineri respins, 326 a fost retras, 327 pentru Împotrivă, abțineri. Respins. 325 <clears throat> pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 a fost retras, 329 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 330 pentru, împotrivă, se adoptă, 331 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 333 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 332 retras, 334 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 336 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 335 a fost retras, 337 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 338 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 339 și 340 pentru, împotrivă, abțineri, respinse, 341 342 pentru împotrivă abțineri respinse, 343 pentru împotrivă abțineri respins, 344 pentru împotrivă abțineri respins, 345 pentru împotrivă abțineri respins, 346 347 retras, 348 a fost retras, 349 și 350 pentru împotriva abțineri, respinse. 351, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Nu, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 352 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 353 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum avem un compromis. care de a face cu înlocuirea alineatelor 149-150 și amendamentelor 350 uh, la 359. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu plăcere verificăm electronic. E un compromis care are de-a face cu alineatul 149-150. Doamna Ayala Sender, doamnă președinte, noi nu am fost consultați cei care aveam amendamente, deci eu nu consider că amendamentele mele ar fi acoperite de acest compromis, de aceea solicit să țină cont de asta. Deci după compromis să se voteze amendamentele. nu ne-am întâlnit cu dumneavoastră, nu știm de unde a apărut acest compromis. Deci nu suntem de acord, considerăm că amendamentele noastre nu sunt acoperite, deoarece nu cu noi ați ajuns la acest compromis. Deci cerem să se voteze aceste amendamente, deoarece sunt diferite și ar putea fi complementare. Regulile însă sunt în așa fel încât dacă se votează un compromis, aliniatele sunt înlocuite. Asta am hotărât la reuniunea raportorilor din umbră. S-a dat undă verde, dacă vreți, să se voteze separat amendamentele dumneavoastră individuale, avem o problemă, deoarece toți ceilalți au fost de acord că tocmai în asta consta compromisul amendamentele de la 355 la 359, deci ar însemna că 355 358 să fie votate, cele pe care le aveți dumneavoastră. Cred că ar trebui să votăm. Însă dacă va fi un minus pe lista de vot, dacă se va vota cu minus, procedura e corectă. Amendamentele de compromis sunt parțial incompatibile în ceea ce privește procedura de vot. Dacă adoptăm un uh, compromis uh, care include mai mult, atunci nu mai putem vota amendamentele. Dar atunci când ești de acord cu compromisul, uh, acele părți uh, care sunt uh, privite trebuie votate separat. Deci noi nu am acceptat acest compromis, deci insistăm ca amendamentele noastre să se voteze în continuare. E un compromis între alte persoane, să noi nu ne-am luat un angajament, asta a fost clar. Haideți să nu ne mai lungim atât. Supunem la vot amendamentele dumneavoastră. Deci toți cei care sprijină compromisul îl votează împotriva lor. Dacă nu, vom avea probleme cu textul. Cine este pentru compromis? Vot electronic, vă rog. Mulțumesc. S-a încheiat votul electronic. Se adoptă compromisul 19 la 9. Acum votăm amendamentele 355 și 358 separat din partea socialiștilor. Vot electronic. Check is beendet. Se încheie verificarea. Respinse cele două amendamente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 360. Cine este pentru? 360. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 364 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 365 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 366 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 367 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 368 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 369 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 370 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm cu vot electronic 370. S-a închis votul. Se adoptă. 371 pentru. Împotriva. Trebuie să verificăm din nou electronic, cred. Nu N-am observat exact care e rezultatul. S-a închis votul, se respinge. 372, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem compromisul 2 acum, de înlocuire a 160, amendamentul 374 până la 376. Doamna Iala Sender. Da, exact ca și în cazul celuilalt compromis. Nu am făcut parte din compromis, n-am fost de acord cu el și am vrea să votăm uh, și amendamentul nostru. Am spus deja cu mult timp în urmă acest lucru secretariatului, am cerut, deci nu trebuie să fie surpriză. Dacă secretariatul nu va avizat, e problema lor, dar noi am anunțat din timp. Nu suntem de acord cu compromisul și vrem să se voteze acest amendament. Am cerut în ultimul vot să ni se spune cine dorește să voteze pentru compromis. Cum puteți numi un text uh, compromis dacă nu este compromis? Puteți să-mi explicați care sunt uh, normele pe baza cărora propuneți acest text la vot ca compromis? Fiindcă nu e un compromis. Pe baza regulamentului de procedură e foarte clar că poate exista un compromis care să fie prezentat la vot. Președintele hotărăște dacă se supune votului sau nu. Asta se spune regulamentul de procedură. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră și asta am hotărât. N-a, au existat divergențe și am încercat să găsim o soluție care să funcționeze pentru comisie pe viitor, ca bază pentru viitoare activități. Au fost colegi care n-au fost de acord cu acest uh, compromis și de aceea s-a ajuns la această situație. Trebuie să avem textul comun întâi și apoi celelalte amendamente. Asta este procedura aplicată, e corectă. Domnul Toer are dreptate. N-ar trebui să votăm aceste amendamente deloc, dar nu vreau să existe reclamații mai târziu, așa că le supun la vot acum. În orice caz, nimeni nu ne-a informat și de aceea noi am cerut să se introducă amendamentul nostru separat pe lista de vot. Nu este genul de compromis pe care vrem să-l vedem în acest uh, Parlament. Doi dintre asistenți, într-adevăr, au participat la reuniunea raportorilor din umbră, au participat la întreaga discuție. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt puțin uh, agitat de aceea apăs cu insistență pe buton, pentru că eu am fost la întâlnirea raportelor din umbră, deși nu trebuia să fiu acolo, dar m-am dus doar ca să urmăresc ce se întâmplă. Și pot să vă spun că nu cred că au fost uh, deputați prezenți la reuniunea în care a fost prezentat acest text și textul a fost comunicat uh, la fel cu data și ora unde are loc reuniunea raportorilor din umbră de către doamna președintă și acest text a fost discutat chiar mai mult decât trebuia și dumneavoastră nu erați acolo. Deci nu înțeleg până la urmă despre ce e discuția asta. Evident, este un compromis discutat de raportor, convenit în reuniunea raportorilor din umbră și verzii au spus că nu sunt de acord cu compromisul, însă au rămas și acum iată că este un compromis propus la vot de doamna președintă. Totul este foarte clar. Mă bucur, domnule. Nu, nu v-am dat cuvântul. Dau cuvântul domnului Toer acum. Presupun că acest lucru trebuie discutat pe baza regulamentului de procedură, să vedem care este soluția finală. În mod normal, fiecare grup ar trebui să poată să-și prezinte poziția și să hotărască dacă participă la vot sau nu. Și când se ajunge la un compromis, nu trebuie neapărat să fie un consens. În trecut, am avut amendamente de compromis în care nu toate părțile au fost de acord. De exemplu, ALDE n-a sprijinit compromisul, dar uh, l-au sprijinit PP-ul și SND și n-a fost o problemă, a fost un compromis care s-a bucurat de sprijin. Și până la urmă propunerea noastră a fost înlocuită. Deci nu văd care este problema referitoare la procedura sugerată de dumneavoastră, pentru că un amendament de compromis este uh, o soluție inclusivă și nu cred să existe probleme juridice în acest sens. Procedura a fost prezentată de doamna președintă și este perfect acceptabilă. Putem vota pe amendamente după ce s-a votat compromisul pentru a ne asigura că uh, nu există probleme și apoi în reuniunea coordonatorilor ar trebui să discutăm în detaliu natura unui compromis și ce trebuie să se facă. Mulțumesc! Există o serie de colegi care vor să intervină și eu aș vrea să închei această dezbatere și să continuăm cu voturile. Domnul De Jong. Deja sunt de șase ani în Parlament și am votat multe propuneri de compromis. Sunt două reguli ce trebuie respectate într-un astfel de caz. În primul rând, nu toate grupurile politice trebuie să sprijine un amendament de compromis pentru ca acesta să devină un amendament de compromis. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, dacă amendamentele sunt incompatibile cu amendamentul de compromis, e imposibil să fie votate, devin caduce și vreau să protestez împotriva faptului că vom vota amendamente care sunt incompatibile cu amendamentul de compromis în cazul în care acesta este respins. Asta contravine regulilor și eu aș vrea totuși să respectăm regulile. Da, regulile sunt clare. Regulile au stabilit clar acest lucru. Eu vreau să închei această dezbatere, fiindcă vreau să continu cu votul. O să respect regulile așa cum sunt ele stabilite. Dați-mi voie să vi le citesc. În conformitate cu regula 1734, atunci când Comisia propune un amendament de compromis, acel amendament de compromis va fi prioritar la vot. Cu toate acestea, în situațiile excepționale în care un amendament de compromis uh, nu este acceptat de unul sau mai mulți membri, se aplică următoarele reguli. Pe baza acestor reguli, președintele Comisiei poate propune ca un amendament de compromis să fie avut în vedere de Comisie în cazul în care nu există obiecții unui astfel de vot. Dacă există obiecții, Comisia hotărăște cu o majoritate de voturi care va fi calea de urmat. Prin urmare, putem hotărâ acum dacă acceptăm compromisul. Deci, acceptăm compromisul, după care votăm pe compromis. Objections might be given in writing before the trebuie să fie date ă, informații în scris înainte de vot. Colegin Sender, bitte. Ayala Sender. Sí, vamos. Doamna Sander. Eu nu sunt responsabilă, deci n-am participat, dar dumneavoastră ați spus că amendamentul acesta de compromis nu acoperă niciunul dintre amendamente. Niciuna dintre persoanele care au intervenit nu au amendamente, cu excepția domnului Staes, care presupun că e de acord cu compromisul său, dar cele două amendamente care sunt afectate de acest compromis sunt ale mele. Și socialiștii au spus în reuniunea raportorilor din umbră de la început că nu sunt de acord, fiindcă nu sunt acoperite. Și chiar dumneavoastră ați spus că este clar că ați propus un compromis ca text nou care nu acoperă niciunul dintre amendamente. Deci este clar că nu este un compromis. Chiar dumneavoastră ați spus acest lucru. Nu acoperă niciunul dintre amendamente. Are legătură cu subiectul, da, dar socialiștii încă de la început au spus că nu sunt de acord și cum compromisul dumneavoastră doar acoperă amendamentele socialiste și al lui domnul Staes, normal că domnul Staes e de acord, dar socialiștii nu. Și când nu ești de acord cu compromisul, pentru că nu e un compromis. Nu au fost acoperite amendamentele, Ce deci ați venit cu un nou text, text nou care eventual acoperă amendamentul domnului Staes, dar nu ale mele. Și de aceea am dreptul să solicit și o fac să se voteze ca text nou. Poate că majoritatea este de acord, dar cele două amendamente ale, ale mele nu sunt acoperite și am spus asta încă de la început. Hätten Sie mich weitermachen lassen, hätten wir es genauso gemacht. Dacă îmi dați voie să continu, o să vă spun exact ceea ce a sugera și dumneavoastră. Tohle z té debata nemá cenu. Prostě koukněme se do jednacího řádu, když, když je tam... Da. N-are rost să mai continuăm să discutăm. Haideți să vedem ce spune clar regulamentul intern, pentru că acolo lucrurile sunt foarte clare. Prin urmare, propunerea mea este pur și simplu să continuăm cu voturile. Dezbaterea aceasta este absolut ilogică. Sunt absolut de acord cu domnul De Jong. Niciun compromis nu poate să mulțumească pe toată lumea 100% și să acopere toate amendamentele și de aceea vă rog, haideți să mergem mai departe cu votul. Darf ich, darf ich um Ruhe bitten? Wir gehen Vă rog, haideți să păstrăm un pic liniștea. Prin urmare, respectăm regulile care spun, întâi votăm dacă vrem sau nu să avem un compromis, după care votăm compromisul. Prin urmare, la început, acceptarea compromisului. Asta votăm acum. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Avem 16 voturi pentru, pentru a vota pe compromis, atunci acum trecem la votul pe compromis. Cine este pentru compromis? Din nou vot electronic. Vot electronic. Cine este pentru compromis? Bun. Prin urmare, toată lumea a votat? S-a închis votul. 17 la 10. Prin urmare, textul acesta înlocuiește toate celelalte amendamente pe acest uh, aliniat. Mulțumim pentru vot. Trecem mai departe. Și acum aș vrea să se rețină faptul că nu vorbim despre un compromis. Nu este compromis. Uh, să se clarifice acest lucru. Nu putem numi un compromis compromis când nu e compromis. Also, um, ich meine, wir haben hier schon Fraktionen, Berichterstatter gehabt, die äh, Kompromiss. Bun. Deja am avut această discuție, am votat mai mulți colegi din mai grupuri politice ne-au uh, ajutat să stabilim că acesta este un compromis. Regulile sunt foarte clare, deci cred că putem merge mai departe. Putem vota amendamentul 374 a doamnei Ayala Sender. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Votăm 376. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Controlăm 376 cu vot electronic. Verificare cu vot electronic 376. Am. S-a încheiat votul. Se respinge. 377. Mai departe. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge, aș zice, dar haideți totuși să verificăm 377. S-a închis votul. Respins. 378 și 379 au fost retrase, 380, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 381 pentru, împotrivă, abțineri, se se mm, acceptă. 382. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 383 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 384 pentru, împotrivă, se respinge. Mai departe, următoarea propunere de compromis care ar trebui să înlocuiască 166-167 și toate amendamentele care țin de acestea. Aia la Sander, vă rog. Da, este un punct esențial. Amendamentele noastre nu sunt acoperite de noua propunere de text, așa că vă rog, ca și în cazul anterior, să votăm separat pentru ale noastre. Votăm în primul rând uh, dacă se poate vota compromisul, deci cine este de acord să votăm compromisul, verificăm cu vot electronic. Cine este de acord să votăm compromisul? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Prin urmare, sunteți de acord? Se acceptă? Atunci trecem la votul pe compromis. Cine este pentru compromis? cu vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum Amendamentul 385 eh, al doamnei Alexander, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, 392. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 393 pentru 94 acum al doamnei Sander. S-a deschis votul. But why are we now voting on this? De ce votăm acum aceste amendamente? Clar se spune că dacă compromisul este acceptat, aceste amendamente devin caduce. The, the previous... Compromisul compromisul anterior. Am votat doar pe compromisul acesta, a fost acceptat, a fost adoptat. Amendamentele acestea devin caduce. Care este diferența între acest compromis și compromisul anterior? Compromis care a fost adoptat și amendamentele au devenit caduce. De ce lucrurile sunt schimbate acum? În ceea ce mă privește pe mine, spune doamna președintă, amendamentele doamnei Alexander sunt incluse în compromis, dar ea nu este de acord cu mine. Nu vreau să trăgănăm discuția și am ales um, calea cea mai ușoară să votăm pe aceste amendamente odată cu compromisul. Deci 394. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm 394 cu vot electronic. S-a deschis votul 394. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Doamnă președintă, eu aș vrea să vă ale- rog să alegem întotdeauna aceeași soluție. Dacă alegem o metodă, să o folosim tot timpul. Nu putem să o modificăm în funcție de dorințele unora sau ale altora. Deci dacă pornim de la ideea că compromisul include amendamentele, facem așa, dar nu putem să schimbăm modul de lucru de fiecare dată. În ceea ce mă privește, de fiecare dată când se votează un compromis, o să-mi retrag cartela de vot dacă nu. Da, nu ne-am uh, schimbat modul de lucru. Facem ce am făcut și în cazul amendamentelor de compromis anterioare în acest vot, pentru că colega noastră consideră că amendamentele sale nu sunt acoperite de compromis. Am convenit să le votăm separat de compromis. Bun. Am ajuns la 401, care noi considerăm că este acoperit de compromis. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 402 pentru împotriva abțineri se respinge. 403 pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la următorul paragraf. Aici avem un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Putem vota deci amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul oral la paragraful 168. Este o actualizare a textului pentru a include cele mai noi evenimente. S-a închis votul. Se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 409, identic. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 412 pentru, împotriva abțineri se adoptă 413 pentru, împotriva abțineri se adoptă 414 pentru, împotriva abțineri se adoptă 415 pentru, împotriva abțineri se respinge 416 pentru. Uh, eh, 460. Retrag amendamentul 416 în favoarea amendamentului dumneavoastră. Bun. Deci retras. 417. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 418 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica votul pentru 418, vă rog. Deci verificăm 418. A votat toată lumea? Der check ist beendet. S-a închis votul. Se adoptă. 419. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și acest vot. Vot electronic pentru 419. S-a închis votul. Se respinge. 420. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar rezultatul, așa că verificăm. 420, deci răspins. Cred că se respinge, spune doamna președinte. Da, într-adevăr se respinge. 421 vot pe părți. Prima parte cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 423 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 424 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 425 pentru. Este, avem un amendament oral la 425. Obiecții la care cineva nu sunt. Atunci votăm pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 426 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm amendamentul 426 prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 427 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 428 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 429 pentru, împotriva, verificăm, 429, s-a închis votul, se respinge, 430 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul pentru 430. S-a închis votul. Să respingem. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 434 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 435 pentru, împotriva. Verificăm votul pentru 435. Deci prin vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 436 pentru. Împotriva. Cine împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm. Prin vot electronic. Am impresia că nu mai votați cu atâta entuziasm ca la început. S-a încheiat votul. Se adoptă. 437 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 438 pentru, împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar trebuie totuși să verificăm. 438. The check is, is beendet. Se închis votul și se respinge. 439, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm și acest vot, 439. Știu că durează mai mult, dar măcar raportorii din urmă ar trebui să indice clar cum votează. Deci 439 vot electronic, s-a închis votul și se adoptă. 440 devine caduc. Nu, nu devine caduc. 440 e compatibil, deci putem să-l votăm. 440, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 441 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 442 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 443 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 444 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 445 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 445 prin vot electronic. S-a închis votul de verificare și se respinge 446 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 447 pentru. Împotrivă abținerii se adoptă. 448 pentru împotriva abțineri se adoptă. 449 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 450 pentru împotriva abțineri se adoptă. 451 pentru împotriva abțineri se adoptă. 452 pentru împotriva abțineri se adoptă. 453 pentru împotriva abțineri se adoptă. 454 pentru împotriva abțineri se respinge. 455 pentru împotriva abțineri se respinge. 456 pentru împotriva abțineri se adoptă. 457 pentru împotriva abțineri se adoptă. 458 pentru împotriva abțineri se respinge. 459 pentru împotriva abțineri se adoptă. 460 pentru împotriva abțineri se respinge. Considerentul B, amendamentul 26, cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 27, pentru. Împotriva abțineri se respinge. Dar verificăm totuși votul amendamentului 27 de la considerentul C prin vot electronic. Cineva votează foarte încet. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri Cred că se respinge, dar aș prefera totuși să verificăm. Deci un vot electronic la amendamentul 32. S-a închis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri, se respinge. AFET 1. Putem vota cele 5 amendamente la AFET în bloc de 1 până la 5, nu, bine, atunci afet 1 pentru împotriva abțineri se respinge, afet 2 pentru împotriva abțineri se respinge, afet 3 pentru împotriva abțineri se respinge, afet 4 pentru împotriva abțineri se respinge, afet 5 pentru împotriva abțineri se respinge, afet 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, afet 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Afet 8 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Afet 9 pentru împotriva abținerii. Se respinge. DV 1 până la 6 le putem vota în bloc. Amendamentele de la Comisia DV nu, atunci DV 1 pentru împotriva abținerii se adoptă, DV2 pentru împotriva abținerii se adoptă, DV3 pentru împotriva abținerii se adoptă, DV4 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV5 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV6 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV7 pentru împotriva abțineri se respinge, DV8 pentru împotriva abțineri se respinge, DV9 pentru împotriva abțineri se respinge, DV10 pentru împotriva abțineri DV10 pentru împotriva abțineri se adoptă, de v 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, de v 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, de v 13 pentru, împotriva abțineri se respinge, de v 14 pentru, împotriva abțineri se respinge, de v 15 pentru, împotriva abțineri se respinge, de v 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV17 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV18 pentru împotriva abțineri se respinge, DV19 pentru împotriva abțineri se respinge. Inta 1 pentru împotriva ține se respinge. Inta 2 pentru împotriva <laughs> împotriva se respinge. 3 pentru împotriva ține se respinge. 4 Inta 4 se adoptă. Ce scuze, spune doamna președinte, care merge foarte, foarte repede. E obositor pentru toată lumea, spune doamna președinte. Inta 5 pentru. Nu, Inta 4 pentru împotriva abținerii se adoptă, INTA 5 pentru împotriva abțineri se respinge, INTA 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 7 pentru, nu, INTA 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 9 pentru împotriva abțineri INTA 8 se adoptă, INTA 9 se adoptă. INTA 7? Nu am INTA 7. Nu există amendament INTA 7, spune doamna președinte. Emplu. Iată, a fost un test să, vedem, să văd dacă urmăriți. Emplă 1 pentru împotriva abțineri se respinge, Emplă 2 pentru împotriva abțineri se respinge, Emplă 3 pentru împotriva abțineri se... Nu e clar rezultatul, așa că verificăm vot electronic pentru Emplă 3. S-a închis votul. Se adoptă amplă 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amplă 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amplă 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amplă 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amplă 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV1 pentru împotriva abțineri se respinge. MV2 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV4 pentru, împotriva abține, abțineri se respinge, MV5 se adoptă. Bine, vot electronic de verificare la MV5. Să închis votul de verificare. Da, se adoptă. MV6 pentru împotriva abțineri se respinge, MV7 pentru împotriva abțineri se respinge, MV8 pentru împotriva abțineri se respinge, MV9 pentru împotriva abțineri se respinge, MV10 pentru împotriva abțineri se respinge, MV11 pentru împotriva abțineri se adoptă, MV12 pentru împotriva abțineri se respinge, MV13 pentru împotriva abțineri se respinge, nv 15 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV15 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV16 pentru împotriva abțineri, se adoptă, NV17 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV18 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV19 pentru împotriva abțineri, se adoptă, NV20 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV21 pentru împotriva abțineri, se respinge, NV22 pentru împotriva abțineri se respinge. Gata, n-am decât trei persoane pe care le văd aici că votează TRAN 1 pentru împotriva abțineri. Nu, nu e clar rezultatul, așa că verificăm electronic amendamentul 1 de la TRAN. S-a închis votul. Se respinge. Tran 2. Pentru împotriva abțineri se respinge cu aceeași majoritate. Tran 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 6 pentru împotriva abțineri se respinge. Tran 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Regii 1. Pentru. împotriva Abțineri. Ce spuneți? Doriți să le votăm în bloc, regii 1 până la 7? Da! Bun, deci regii 1 până la 7. cine e pentru? împotriva Abțineri. Se resping. Regii 8 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Regii 9 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Regii 10 pentru. Împotriva abțineri și adoptă. Agri 1 pentru. Agri 1 până la 6, vot în bloc. Agri 1 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 3 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 4 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 6 pentru împotriva abțineri nu. Verificăm Agri 6. Agri 6. Verificăm. S-a închis votul și se respinge. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, Agri 8 pentru împotriva abțineri. Rezultatul nu e clar, așa că verificăm prin vot electronic. Agri 8. Cred că se respinge, dar verificăm. Doi colegi sunt în întârziere. Mulțumesc. Se respinge. Agri 9 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 10 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc 16 până la 19. Deci, vot în bloc pentru, împotriva abțineri se respinge. Peș 1 pe deci, 1 până la 3, vot în bloc, da? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, trebuie să verificăm acest vot pe 7. Deci votați electronic pe 7. Un coleg e cam adormit și a uitat să voteze. Se respinge 8 pentru împotriva abținerii. Arătați-ne. Pentru? Sunteți împotrivă, Guie? Bun, verificăm. Deci pe PEș 8, vot electronic. Deci vă rog apăsați pe butoane, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Se adoptă. PEș 9. PEș 9. Dumneavoastră, guie ce faceți? Se respinge PEș 10. Pentru. Se respinge. O intervenție fără microfon din sală. Cult 1. Vrei să vezi? Vrei să verifici? Poți să mă crezi? Spune doamna Gresle. Deci cult 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 2 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă cult 3 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Cult 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. cul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. cul 6 pentru, 6 până la 8, vot în bloc. Cult 6 până la 8 pentru, împotriva, abțineri se resping. Libe. 1 până la 3, vot în bloc. Nu? Nu doriți? Bine. Atunci pentru împotrivă abțineri. Se respinge libe 1, libe 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge libe 3 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Libe 4 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Libe 5 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Libe 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. FAM 1 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. FAM 2 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă, PAM 3 pentru, împotriva abțineri se respinge, PAM 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, PAM 5 pentru, împotriva abțineri se respinge, PAM 6 pentru, împotriva abțineri se respinge, PAM 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Iată, acum votăm întreaga rezoluție în ansamblu sau vot electronic. Vă rog să deschis votul. Unii colegi sunt mai în întârziere. A votat toată lumea. S-a închis votul. 15 pentru, 3 împotrivă și 9 abțineri. Mulțumesc și mă felicit în calitate de raportor, spune doamna președinte. Wir kommen zum zweiten Teil der Kommissionsentlastung. Continuăm, mai avem alte. Cea a doua parte a um, descărcării pentru comisie, rapoartele speciale ale Curții de Conturi. Ja, ja, Sie Sonderbericht. Ja. Genau, Court of Auditors Special Reports. Es geht weiter. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi. Haideți, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru,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 deoarece văd că ați inclus amendamentul 7, deci 8 uh, trebuie retras. Bine, mulțumesc. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul retras 8, 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se uh, adoptă amendamentul oral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 Respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Acum votăm întregul pachet. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ja. 24 zu 3. 24 la 3 o abținere, vă mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la descărcarea Parlamentului. Mulțumesc. The, card of, Mr. Czarnecki. Could you? Yes, thanks a lot. are, we going to Parliament now? Are we taking the debate? Votăm acum um, Parlamentul sau Fondul European de Dezvoltare. Întâi, uh, descărcarea par pentru Parlamentul European. Știu cât de greu să vă țin în sală pentru voturi. M-am gândit că ar fi mai bine să procedăm astfel. Also, wir beginnen. Putem începe. Raportul domnului Parniu dorește să intervine domnul raportor? Nu. Oh, foarte bine. Haideți să trecem la treabă atunci. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Atunci, descărcarea de gestiune, vot electronic. The vote is closed. S-a închis votul. 23 la 4. Vă mulțumesc. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că se adoptă, însă haideți să verificăm electronic. Amendamentul 4. Ja, es ist angenommen. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 check on amendment 5. Amendamentul 5. Verificăm electronic. Check is closed. S-a închis verificarea. Respins. I'm sorry, I can't help you. I... <laughs> Nu vă pot ajuta, spune doamna Gresle. Amendamentul 6. Pentru?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 Împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, e caduc. 15 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 15. S-a încheiat verificarea, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri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 Amendamentul 26. Vot electronic. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, Abține se adoptă. 29 pentru, împotrivă, Abține se adoptă. 30 pentru, Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 31, două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Votăm prima parte la amendamentul 31. Verificăm electronic. Se adoptă. Cea a doua parte, amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri, respinsă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 34. Cred că era adoptat. Verificăm prin vot electronic. Da, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 37. Se adoptă. Amendamentul 38 este cadou. 39 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă, abțineri respins. Ă, se adoptă, mă scuzați. Verificăm amendamentul 40. S-a închis verificarea. 18 la 1. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 și... Verificăm și 41. S-a deschis votul. Un coleg încă nu a votat. Se închide votul. 18 la 9. Același rezultat. Amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Vreți să verificăm 42, bine. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul vot electronic la 44. angenommen ja entschuldigung ist angenommen ja se adoptă 45 pentru împotrivă verificăm electronic amendamentul 45 S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, verificăm, amendamentul 48. S-a închis votul de verificare. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 49. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 53 pentru, 52, vot electronic. Însă era clar, după părerea mea. Chiar și pentru mine. Se adoptă. Cineva și-a schimbat votul între timp. Se adoptă. Scuze. 53 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50, verificăm 56. Da. Check on amendment 56. Yeah. Respins. 56 respins, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, a, vom verifica amendamentul 57. Vot electronic. Se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Aceeași majoritate, amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 64 pentru, împotriva abțineri Respins. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 65 se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 66 vot electronic. veți deci, vedea că era respins. Domnul Valia cerut cuvântul. La următoarele aveni, uh, amendamente putem vota înainte amendamentul 68, deoarece uh, cere eliminare deoarece ar fi inutil după aceea să votăm celelalte elemente care au, uh, amendamente care au legătură cu 67, deci să votăm 68 înainte, vă rog. Da frage ich den raporteur. Genau, der Rapporteur stimmt zu, dann stimmen wir über das Amendment. Raportorul e de acord, votăm 68 întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 67 trei părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, greu de spus, vot electronic la 69. Se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri 6 nu e clar. Cred că el a fost adoptat, însă verificăm electronic. Amendamentul 75. Un coleg încă nu a votat. Se adoptă. Șaptezeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Cred, însă mai bine verificăm. 76. Vot electronic. Închidem votul. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul A, verificăm 79, vot electronic. Închidem votul. Se adoptă 80 pentru, împotrivă, Abțineri respins. Verificăm. Amendamentul 80. Respins. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă verificăm. Amendamentul 82 prin vot electronic. Se închide votul. Respins. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotrivă, abțineri. Putem verifica amendamentul 87. Se închide votul. Se adoptă. 88 pentru. O, e caduc, mă scuzați. 84 e și el caduc, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 91 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 92 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva Cred că se adoptă, însă verificăm prin vot electronic. Cred că e respins. Închidem verificarea. Se adoptă. Urmează 95 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica și amendamentul 95, vă rog. Check is over. S-a încheiat votul. Se respinge. 69. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se adoptă. 97. Cine este pentru? 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 103 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm cu vot electronic 103. 103 și 104. S-a închis votul. Se resping. 105. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Nu, se respinge. Verificăm oricum. Se respinge, clar. S-a încheiat verificarea. Îmi cer scuze. Da, evident, s-a respins. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm încă o dată. 106. Verificăm 106. Se adoptă 107. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 109. Cred că se respinge, totuși. S-a încheiat verificarea. Se adoptă. 118. Cine este pentru? Haideți să verificăm. 110. Verificăm. S-a încheiat verificarea. Cred că se adoptă. Da, iată, se adoptă. 110 se adoptă. Acum votăm rezoluția în întregime cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 3. Felicitări raportorului. Și acum putem trece mai departe. Ja, danke. Wir kommen jetzt zum EDF. Ja. Mulțumesc. EDF acum. Hai, ça va très bien. Okay. EDF, keine Müdigkeit vortäuschen. Haideți să nu ne lăsăm răpuși de oboseală și să votăm și descărcarea pentru FED. Cred că aveți lista de vot. Începem cu amendamentul 1. Amendamentul 1. Amânarea descărcării. Cine este pentru? Amendamentul 1. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Decizia. În prim vot electronic cu privire la descărcare. Vot electronic, vă rog. Vă rog, haideți să votăm cu vot electronic pe descărcarea pentru Fed. Nu toată lumea și-a folosit cartonașul de vot. 21 la 6, bun. Bun, și acum avem încheierea de conturi cu vot electronic. Vot electronic pentru închiderea conturilor. Nu, spune doamna președinte, am făcut o greșeală. Înțeleg că înainte trebuie să votăm amendamentul 2, lucru care are impact asupra conturilor. Deci votăm acum amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum putem vota închiderea conturilor cu vot electronic. De acum votăm. Există colegi care încă nu și-au folosit cartela de vot. A votat toată lumea acum. 22 pentru, 5 împotrivă. Mulțumim. Urmează apoi rezoluția. Cine este pentru? Amendamentul 3. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica cu vot electronic amendamentul 6. Cred că se adoptă, dar verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, iată, cu un vot. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Există obiecții la compromisul 1? Îl putem vota? Cine este pentru? Ridicați, vă rog. Se adoptă. Amendamentul 10. 12, 13, 15, 16. 11 și 14 sunt caduce, deci 17. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, Trebuie să verificăm 20 cu vot electronic, vă rog. 20. Amendamentul 20. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, clar. Nu era clar. 21 pentru, împotrivă, abțineri, E la fel ca și data trecută. 21. Verificăm, să fim siguri. 21. Verificăm. S-a închis votul de verificare și se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. 25. Verificăm cu vot electronic. S-a închis verificarea și da, se respinge. 25 respins, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 28 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm 28.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 Haideți să verificăm 34. 34. S-a încheiat verificarea și se adoptă. Acum e clar. Compromisul 2. Se opune cineva compromisului 2? Dacă nu votăm, cine e pentru? Compromis. Avem o majoritate împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentele 35 și 36 devin caduce. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 37, da? Verificăm electronic. Verificăm electronic 37. Se adoptă. Cred că autorul a votat împotrivă, de aceea nu înțelegeam despre ce e vorba. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să verificăm. Deci amendamentul 38. 38. S-a încheiat verificarea. Se respinge. 39. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 41. Verificăm 41. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 3. Se opune cineva compromisului 3? Dacă nu, votăm cine este pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu compromisul 4. Cine se opune compromisului 4? Nimeni. Compromisul 4 se supune la vot. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 48. Amendamentul 48 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 se adoptă, compromisul 5. Cine se opune? Nimeni. Îl votăm atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă, continuăm cu 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu se votează 56, 57 se adoptă, 58 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama, așa că verificăm cu vot electronic amendamentul 58. S-a închis votul și se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Încă o dată verificăm, da? Amendamentul 59. Se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Votul de control se respinge. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Se opune cineva compromisului 6? Dacă nu, îl votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 68-70 devin caduce, 71 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...69-70 sunt identice, le votăm împreună cu vot electronic, deci 69 și 70. Îmi cer scuze, spune doamna președintă, da, n-am observat. Continuăm cu 71. Cine este pentru? Nu, le-am votat deja. Da, am votat 71. Bun, mi-am pierdut și șirul. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se respinge. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV1, 2 și 3 sunt acoperite. DV4, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. DV4, vreți să verificăm? Bun, verificăm DV4. S-a încheiat verificarea. Se respinge. DV5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm DV6. Eu cred că se respinge, dar verificăm. Lipsește. Am avut un coleg, un vot în plus, dar oricum se respinge. DV7, DV8 sunt acoperite, DV9 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV10 sunt, e acoperit, Vot, votăm uh, rezoluția cu vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, nu, din câte observ, s-a închis votul. 23 la 4. Felicitări raportorului pentru primul raport. Ich bedanke mich für die Disziplin der Kollegen. Le mulțumesc colegilor pentru că au dat dovadă de disciplină de vot. Doamna Gheorgheva ni se va alătura astăzi la prânz. Și vom putea pune întrebări suplimentare în această după amiază. Specialiștii FC vor fi de asemenea prezenți dacă există întrebări. Aș vrea să invit pe coordonator să rămână în sală. În 10 minute reluăm uh, discuțiile, da? La și jumătate. Mulțumesc și restul vă doresc poftă bună. Ce s-a întâmplat cu punctul 57? Întrebare din sală.